So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi, după ce protecția antitermică a Parlamentului European mi-a permis totuși să pătrund în uh, clădire, <laughs> pentru că perioada petrecută afară în soare se pare că are repercursiuni asupra temperaturii corpului, Vă salut din uh, inima pe toți. Mă bucură faptul că atât de mulți colegi sunt uh, prezenți în sală. Îi spun un bun venit călduros și doamnei Berger, care cred că este alături de noi um, din domeniul digital și îi salut și pe toți uh, colegii care vor participa de la distanță uh, la această reuniune a Comisiei de Control Bugetar. Cred că cunoașteți cu toții normele și regulile legate de um, participarea la asemenea reuniuni de la distanță. Dacă aveți întrebări, uh, Siegfried și ceilalți uh, din echipa de la Control Bugetar uh, vă stau la dispoziție. Le mulțumesc pentru pregătire, pentru facilitarea din punct de vedere tehnic și um, pentru faptul că vă stau la, ne, ne stau la dispoziție pentru răspunsuri legate de procedura de vot. Dacă nu aveți nicio obiecție legată de vreun punct de pe ordinea de zi, atunci consider că ordinea de zi, în forma sa propusă, a fost uh, adoptată. În prima parte a reuniunii de astăzi um, vom organiza audierea doamnei um, Helga Berger, candidatul nominalizat de Austria pentru a deveni membru al Curții Europene de Conturi. Această parte a reuniunii va dura o oră și va fi transmisă pe, pe internet. Uh, va exista și serviciul de interpretare pentru această parte a reuniunii, după care uh, vom întrerupe scurt uh, reuniunea pentru a evalua candidata în spatele ușilor deschise. În a doua parte a reuniunii vom avea prezentarea unui raport special din partea Curții de Conturi de către Mihail Skoslov. Cred că toată lumea știe care este re- regimul lingvistic din Cont News și acum uh, trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Îi spun uh, bun venit uh, doamnei Berger și îi dau cuvint, cuvântul pentru intervenția dumneavoastră, care sper că nu va dura mai mult de 10 minute, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper că mă puteți auzi. Bună ziua din Viena, din uh, Casa Uniunii Europene de la Viena. Stimați membri ai Comisiei, uh, dragi doamne, dragi domni, este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, uh, să pot să mă prezint, să vă prezint obiectivele și modul în care o să intenționez să-mi desfășor activitatea la Curtea de Conturi Europene, dacă veți avea încredere în mine, în experiența și în ambițiile mele. Cine sunt? Am 47 de ani, sunt un jurist, am um, fost activ în domeniul uh, politicii și comunicării, ca un uh, judecător, ca un aditor public la Curtea de Conturi din Austria și ca uh, director general pentru bugete și finanțe publice din uh, Ministrul Federal uh, Austriac pentru Finanțe. Auditul este un subiect important pentru mine. Mai 10 ani am lucrat cu mare plăcere în Curtea de Conturi din Austria, perioada care a avut un, consecințe importante asupra mea. Din anul 2016 sunt responsabil pentru bugetul federal austrian um, ca uh, director general pentru buget, pentru buget am cunoscut uh, noi perspective care sunt uh, aliniate cu activitățile din, din uh, locul de muncă uh, anterior și în ambele funcții interesele contribuabililor au fost în centrul activității mele. În urmă cu 25 de ani am început să lucrez la nivel european în acest parlament, odată cu uh, numirea mea la Curtea Europeană de Conturi s-ar uh, închide un cerc să devin membru al Curții Europene de Conturi mi-ar permite să pun accentul pe multe lucruri care au fost importante în viața mea profesională. Cea, uh, folosirea cât mai bună a banului public în interesul contribuabililor europeni, independența, imparțialitatea, integritatea, profesionalismul, calitatea uh, înaltă, orientarea înspre reformă, internaționalitatea, activ, uh, desfășurarea activității în interesul Uniunii Europene. Tocmai toate acestea sunt uh, motive care m-au determinat să îmi depun uh, candidatura pentru această funcție. Care sunt obiectivele mele? Eu cred că o curte de conturi eficientă, eficace și vizibilă, care își desfășoară activitatea de audit la cel mai înalt nivel uh, și într-un mod cât mai calitativ, este extrem de importantă pentru încrederea cetățenilor europeni în instituțiile europene și pentru ca acestea să-și aducă contribuția la realizarea uh, ideii europene. Curtea, Euro- Curtea Europeană de Conturi își desfășoară activitatea întotdeauna interesul contribuabilului european, dar întotdeauna există loc de mai bine și și venind din afară nu este întotdeauna ușor să-ți definești propriile obiective, însă Uh, există trei domenii uh, pe care aș dori să mă axez uh, la Curtea Europeană de Conturi. În primul rând, aș dori ca experiența pe care am să-și aducă o, o, o contribuție la uh, cele mai bune activități de audit. Eu cred că orice instituție de audit are nevoie de subiecte de um, auditate orientate înspre, înspre viitor, de rapoarte uh, lizibile, de rezumate concise, de recomandări întrebări utile care să fie rezultatul unor discuții uh, profunde pe parcursul între, întregului uh, proces de audit. Nu ar trebui să, să fie exprimate critici doar de dragul criticilor, ci acestea ar trebui să, fie, să aibă un caracter constructiv. În al doilea rând, aș dori ca Curtea Europeană de Conturi să se bucură de un grad mai mare de vizibilitate în statele membre. Din acest punct de vedere, Curtea Europeană de Conturi a înregistrat progrese importante în ultima perioadă, însă, așa cum am văzut în ultimele săptămâni, lucrurile pot fi îmbunătățite și mai mult pe plan național. În Austria există o cultură auditului destul de bună, însă Prea puțini oameni, în continuare prea puțini oameni uh, știu care este rolul și care sunt sarcinile Curții Europene de Conturi și eu uh, cred că va trebui să mă ocup personal de această chestiune. Dacă voi obține încrederea dumneavoastră, eu îmi doresc să uh, funcționez ca un factor de multiplicare la, nivel, la nivelul Parlamentului, la nivel academic și jurnalistic și mai ales în legăturile cu cetățenii normali. Uh, responsabilitatea mea consider uh, că trebuie să fie în a explica uh, ce anume face Curtea Europeană de Conturi, să ascult care sunt problemele legate de utilizarea fondurilor europene și legate de um, activarea și modul în care funcționează programele europene. În al treilea rând, aș dori să optimizez folosirea resurselor pentru declarația de asigurare. Um, toată lumea știe că gestiunea financiară a fondurilor uh, europene și auditarea uh, acestor fonduri europene uh, sunt, se regăsesc ca cerințe specifice decât în tratatele europene. Um, eu cred că rezultatul reviziunii interpares privind implementarea strategiei 2018-2020 va fi un bun punct de plecare din, din, din acest punct de vedere și vom avea nevoie de o modificare a abordării bazate pe declarația de asigurare pentru a îmbunătăți eficacitatea um, din punctul de vedere al costurilor a uh, redactării acestei declarații și pentru a ușura sarcina uh, și povara uh, birocratică. Uh, pentru mine este foarte uh, important să discutăm despre optimizarea și digitalizarea acestei declarații. domnilor și domnilor, independența, transparența, obiectivitatea, integritatea, calitatea um, sunt valori importante uh, pe lângă cea mai bună cheltuire a banilor publici. Acestea sunt, vor fi pentru mine valorile priori, uh, prioritare în exercitarea uh, sarcinilor mele profesionale. În, în calitate de președinte al Bordului de, pentru Etică din Curtea de Conturi um, uh, din Austria, toate aceste valori au fost foarte importante și dacă voi fi numit uh, Uh, a Curții Europene de Conturi, activitatea mea se va baza pe aceste valori și, în primul rând, pe o independență totală. Acest lucru înseamnă că o să-mi desfășor activitatea uh, bazându-mă pe un grad maxim de uh, obiectivitate, pe fapte și cifre concrete, ținând seama că niciodată nu va apărea nici măcar o suspiciune, un dubiu legat de un conflict de interese. Doamnelor și domnilor, Uh, sunt uh, mândră de faptul că am fost uh, numită de către Austria în această funcție și că această nominalizare s-a bucurat de sprijinul din partea tuturor partidelor politice din, din Parlamentul austriac. Um, ieri Uh, s-a discutat, s-a purtat deja o, dez, o dezbatere privind, uh, din, uh, privind trecutul meu. Într-adevăr, am făcut parte din Uh, FPE și am fost uh, am participat la uh, alegerile europene în 1998, însă acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani. Um, activitatea mea profesională însă nu a fost rezultatul unor implicări politice și cred că sprijinul transpartinic din, din Parlamentul austriac este o dovadă a neimplicării mele politice. Uh, eu cred că Curtea Europeană de Conturi este foarte utilă în sprijinirea activității parlamentare prin rapoartele speciale obiective și uh, astfel ajutând la o mai bună gestionare a finanțelor publice. Dacă voi fi uh, acceptată, voi face tot ceea ce ține de competențele mele pentru, ca, pentru a pune la dispoziție Parlamentului European și în mod special Comisia de Control Bugetar instrumentele de care uh, aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea de monitorizare și control parlamentar. Deci, uh, în fine, când vine vorba de independență, transparență, imparțialitate, profesionalism și cel, cel mai, cea mai bună utilizare a, ban, a banului public, veți avea în uh, dumneavoastră și contribuabilul european veți avea în mine un partener fiabil și stabil în care care veți putea avea încredere. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție acum pentru orice întrebări ați avea. Vă mulțumesc foarte mult, uh, doamna Berger, pentru prezentarea dumneavoastră și îi dau cuvântul acum raportorului nostru pentru întrebările sale, Miculas Pexa. Vă rog. Hello, Miculas. We can see... Bună, Miculas. Uh, te vedem, sper că putem să te și auzim în curând. Da, și eu sper la fel. Vă mulțumesc, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Aș avea însă câteva întrebări legate de ultima parte a prezentării dumneavoastră. După cum a spus și dumneavoastră, ați uh, fost un candidat din partea FPE. Doamna președintă, îl roagă pe raportor să vorbească puțin mai tare ar fi mai ușor și pentru doamna candidat și pentru toți colegii, pentru că abia vă putem auzi. Dacă puteți să țineți microfonul mai aproape de gură. Da, o să încerc pe cât este posibil. Da, e mult mai bine. Deci, întrebarea este următoarea. Dacă nu mă înșel, după alegeri, ați fost uh, ați lucrat pentru adjunctul cabinetului cancelarului uh, um, austriac din uh, partea partidului FPE. Este vorba de um, guvernul în perioada uh, de, de guvernare când a fost invocat articolului 7. Deci puteți să ne dați mai multe detalii despre faptul că nu aveți nicio implicare și afiliere politică? Apoi, partidul, după ce a fost nominalizată, a publicat o declarație de presă în legătură cu afiliațiile dumneavoastră politice. Chiar dacă uh, nu sunteți membru acestui partid, aveți relații cu anumiți membri ai uh, acestui partid, și puteți să ne asigurați că pentru dumneavoastră valorile fundamentale și principiile fundamentale ale Uniunii Europene sunt uh, importante, pentru că doar așa uh, putem fi siguri că Parlamentul European poate să-și, să-și uh, exercite funcția de control parlamentar. Deci sunteți de acord cu această idee. Și în fine, ținând seama de funcțiile pe care le-ați ocupat anterior. cum, cum considerați că pot fi îmbunătățite uh, informațiile pe care le furnizează statele naționale pentru ca acestea să fie fiabile și să participe, să, să permită efectuarea unui uh, audit uh, fiabil? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, îți mulțumesc Miculas pentru aceste întrebări. Doamna Berger, vă dau cuvântul pentru a răspunde direct uh, raportorului, după care uh, o să avem... Sau, um, doamna Berger, dacă sunteți de acord, atunci o să avem un calup mai mare de întrebări. Da, dacă este în ordine pentru dumneavoastră și pentru mine este în ordine, spune doamna Berger. Foarte bine, atunci are cuvântul Lefteris Cristoforu. Bine ai venit, Lefteris. E... Οφείλω να ευχαριστήσω την υποψήφια για τη θέση. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului candidat și aș vrea să subliniez faptul că atunci când am trecut prin textul domnului Micola, răspunsurile mi s-au părut foarte clare pentru întrebările puse, lucru care ne mulțumește nu există nicio lipsă de claritate în aceste răspunsuri și aș avea de pus o întrebare. Aveți o anumită experiență dumneavoastră aveți o serie de competențe la nivel academic. Răspunsurile dumneavoastră în ceea ce privește transparența sunt absolut potrivite și aș vrea să știu cum vă gândiți să exploatați toate aceste elemente, toate aceste aturi pentru a putea reduce nivelul inadecvat de cheltuieli publice pentru a-l putea face acest nivel mai transparent și pentru a permite obținerea de rezultate concrete în acest domeniu extrem de fragil. Datele europene acum, pe durata COVID, trebuie să fie folosite uh, cu mare atenție, mai mult ca niciodată. Ne interesează cum vedeți relațiile dintre Parlamentul European și Curtea de Conturi, cum pot fi ele îmbunătățite, ca a doua întrebare. Și a treia întrebare ar fi în ceea ce privește problemele care au existat în Austria, de exemplu, în ceea ce privește corupția, frauda, deși este un nivel foarte scăzut în Austria. Cum credeți că puteți ajuta pe viitor? Chinici aus Sicilien uns zugeschaltet werden. Catarina Chinici din Sicilia. Sperăm, Catarina, că ne poți auzi. Si, eh. Ja, perfect. Mulțumesc, doamnă președintă. Da, într-adevăr, sunt în Sicilia, uh, dar sunt la muncă. Iată, sunt uh, alături de dumneavoastră în Parlament. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei Berger, pentru deschiderea de care a dat dovadă în această întâlnire, pentru prezentarea făcută, pentru ce a trimis și în scris. Uh, apreciem experiența sa profesională și traiectoria profesională. Am niște întrebări la care m-am gândit, unele dintre ele deja le-am auzit și aș vrea să mă întorc un pic la subiectul independenței. Doamna Berger are uh, o experiență profesională bogată, a început într-un context politic, chiar dacă ne-a spus că n-a avut o experiență politică, n-a ocupat o poziție executivă, dar totuși a început uh, Uh, și-a început cariera în Parlamentul European, după care a avut mai multe experiențe la nivel politic în țara sa. Întrebarea mea este cum credeți că puteți garanta independența de orice fel de um, influență politică atunci când vă veți exercita aceste îndatoriri, pentru că independența totală este o condiție obligatorie pentru poziția pe care candidați. Și încă ceva, uh, Uh, în calitate de asistent parlamentar ați lucrat în Comisia Juri, în Comisia Libe, Comisia pentru Afaceri Constituționale și uh, ne-ați spus că această experiență concretă v-a ajutat la pregătirea profesională. În ce măsură uh, a contribuit și la viziunea dumneavoastră asupra proiectului de integrare europeană? Cum veți Uh, aduce toate acele valori de bază ale Uniunii Europene, cum le veți pune în activitatea dumneavoastră pe care o veți desfășura în Curtea de Conturi. Activitate care, așa cum am spus, trebuie să se situeze în cadrul independenței, transparenței și implicării pentru utilizarea cât mai corectă a fondurilor europene. Și la final, dacă îmi permiteți, o întrebare care are legătură cu experiența mea profesională. Sunt magistrat mulți ani am uh, ocupat această poziție, după care am ajuns în Parlamentul European ulterior. Doamna Berger are un, o traiectorie profesională oarecum opusă celei pe care am avut-o eu, să spunem așa, în sens contrar, și doamna Berger, în răspunsurile scrise, ne-a spus, printre rezultatele importante, că a. Um, a fost, a trecut printr-o formare pentru a fi judecător. În 2000, între 2003-2006 a fost magistrat uh, aspirant. În 2006, după trei luni, a trecut la Curtea de Conturi din Austria în calitate de șef al unității de comunicare și relații cu parlamentele. Ne puteți explica de ce, după o lungă traiectorie cu implicări, cu studii, cu uh, aprofundări, să ajungeți magistrat, ați reușit să obțineți poziția de judecător așa cum v-ați dorit și știm cât de uh, dificil e acest parcurs profesional și odată ce ați fost numită la Tribunalul Regional de la Viena ca judecător, ați ales să plecați, n-ați mai fost magistrat, ci ați trecut pe o altă poziție. Care au fost motivele pentru această alegere? Ce vă doreați, inclusiv din punct de vedere profesional? De ce ați făcut această alegere? magistrații știu cât de greu este să obții o astfel de poziție și mă miră de ce ați abandonat-o așa de repede după ce ați obținut-o. Îi mulțumesc, doamne Berger, pentru viitoarele răspunsuri. Mulțumesc, doamnă președintă. Ganz herzlichen Dank, Katharina. Ich kann... Mulțumesc, Catarina. Nu pot decât să uh, nu pot decât să confirm și eu că uh, Caterina toată ziua, bună ziua, nu mai lucrează. Am vorbit cu, ieri, uh, cu ea ieri și într-o altă zi și era tot în fața biroului. Are cuvântul Olivier Chastel. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei Berger pentru prezentarea introductivă făcută și pentru documentele pe care ni le-a transmis în scris. tuturor celor care sunt interesați de acest dosar. Doamna Berger, prin experiența dumneavoastră am văzut că ați reușit să atingeți tot ceea ce trebuie atins pentru a ocupa uh, poziția la care, pentru care candidați în măsura în care vorbim aici despre gestiune fonduri publice, analiza bugetului, procedurile de audit, precum și o activitate generală ce ține de curtea de conturi. Ne-ați spus chiar dumneavoastră, ați fost numită cu unanimitatea scenei politice din Austria. Apreciez și analiza dumneavoastră referitoare la importanța unei gestionări simple, sănătoase a bugetului și o bună utilizare a banilor publici. Evident, acesta este un leitmotiv al poziției dumneavoastră profesionale. În ceea ce privește întrebările referitoare la implicarea dumneavoastră politică din trecut, mă miră într-o oarecare măsură aceste întrebări, mă miră, spun, pentru că ă, ne întrebăm ca și cum ă, partidele politice care v-au susținut la momentul respectiv nu s-ar fi gândit la asta. Îmi imaginez că în Austria toți cei care v-au susținut poziția pentru uh, curtea de conturi din Austria, pentru Curtea de Corturi Europeană, s-au gândit deja uh, care este independența în parcursul dumneavoastră profesional. Deci să avem în vedere și acest lucru. Am trei întrebări. În primul rând, ca auditor, ce metodă de lucru sau ce reformă veți implementa, uh, având în vedere experiența dumneavoastră din Austria? A doua întrebare. Ați reușit să identificați niște puncte slabe la nivelul Curții de Conturi Europene din perspectiva experienței dumneavoastră? Dacă da, care ar fi acestea și cum vă gândiți să le corectați? Și a treia întrebare ar fi, ați menționat adesea principiile gestionării fondurilor publice și importanța guvernanței publice. Îndrăznesc, în ceea ce privește guvernanța, să vă întreb care sunt punctele care vi se par uh, dumneavoastră că necesită îmbunătățiri. Astea sunt cele trei întrebări din partea mea. Ganz herzlichen Dank. Ähm, um die Runde... Mulțumesc pentru a încheia. Aș dori să întreb dacă uh, dorește cineva să intervină din partea GUE. Urmează atunci ECR. Ide, văd că nu sunt prezent. Domnul Cus a spus că nu participă. Domnul Cernetski, vă rog. Thank you very much. Foarte pe scurt, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamne Bader, pentru prezentare. și pentru faptul că ne-a vorbit despre experiența extrem de consistentă, care cred că va fi foarte utilă în Luxemburg, unde se află sediul Curții de Conturi Europene. Aș avea o observație de făcut după ce am ascultat prezentarea aceasta interesantă. Doamna ne-a spus că a că nu a fost membru al partidelor politice în trecut, știu istoria, știu trecutul curții de conturi și mulți dintre judecători sau reprezentanții ai membrilor UE în uh, această instanță au fost membri ai partidelor politice și totuși au fost niște membri profesioniști și foarte bune instituții instituției europene, Curtea de Conturi. Deci nu cred că doar pentru că cineva a fost un membru al unui partid politic în trecut trebuie să fie discreditat. Domnul Lene a fost foarte activ ca membru al Parlamentului aici, un membru al Parlamentului European în una dintre fracțiunile politice de aici și cred că trebuie să avem în vedere experiența candidatului mai degrabă decât legătura legăturilor politice sau lipsa acestora. Mulțumesc! Mulțumesc. Cu aceasta am parcurs odată toate grupurile. Am să-i dau cuvântul doamnei Berger pentru uh, răspunsuri, apoi ar urma o a doua rundă de întrebări. Colegii care doresc să intervină sunt rugați să se pregătească. Doamnă Berger. Herzlichen Dank für die Fragen. Herzlichen Dank, dass es, dass Mulțumesc, mulțumesc uh, și pentru faptul că îmi permiteți să mai clarific o dată uh, trecutul meu. În urmă cu 20 de ani, am lucrat în mediul, să spun așa, um, partidului FPE din Austria. Am fost uh, și candidat în alegerile europene, însă a fost o candidatură independentă. În ce, ce privește întrebările raportorului, sper că am înțeles corect. Uh, din păcate, nu am putut, au, um, a fost o blocată, a fost o problemă cu interpret, cu tehnică sau de, de conexiune cu interpretarea în germană în timpul întrebării, deci sper că am înțeles corect. Deci, întrebarea este, uh, răspunsul este da, am lucrat pentru vicecancelara germană în cabinetul său. Doream să clarific însă, o poziție într-un cabinet se bazează pe o relație de încredere față de superiorul său. Și tocmai de aceea doamna vicecancelar m-a rugat să lucrez pentru dumneiei. Mulți dintre noastre știu că în 2003 a avut loc o divizare a partidului FPE. Fosta mea șefă atunci a renunțat la postul său și eu am renunțat la postul meu odată cu ea Um, a fost o experiență um, nu foarte plăcută și tocmai de aceea am uh, urmat apoi acea formare pentru a deveni judecător. Pentru că mi-am dorit să urmăresc um, obținerea unui post independent. Mi se părea foarte important și în urma uh, experienței mele în politică. De atunci, 15 ani, am lucrat în administrația austriacă. Am fost uh, director general pentru buget, ceea ce însemna că aveam contacte cu toate partidele politice, um, toată lumea mă cunoștea foarte bine uh, și mă bucură și mă mândrește faptul că toate partidele m-au nominalizat, tocmai pentru că asta arată că am putut să-mi dovedesc uh, independența uh, și echidistanța. Toate partidele după nominalizare m-au felicitat. Deci, eu asta da, așa am uh, interpretat că toate partidele au considerat că am reușit să mențin o distanță egală față de ele. Uh, este clar că nu am nicio relație mm, specială cu niciunul dintre partide, cu atât mai puțin FPE. Dincolo de munca um, pe care o făceam. Bineînțeles că susțin valorile fundamentale ale Uniunii Europene, procesul, um, proiectul de pace al Uniunii Europene este foarte important pentru mine. Uh, evoluția Uniunii Europene și valorile sale um, sunt importante pentru mine. Piața internă, spațiul libertății, securității și dreptului. Um, eforturile Uniunii Europene de a elimina excluziunea socială și marginalizarea. Sunt valori importante um, care merg mână în mână cu coeziunea uh, economică și vă asigur că mă voi baza pe aceste valori și pe obiectivele Uniunii Europene atunci când îmi voi exercita activitatea la Curtea de Conturi. Niciodată nu m-aș uh, considera ca fiind eurosceptică și nici nu am fost vreodată. Din experiența mea în Parlamentul European am învățat, se vorbea atunci despre tratatul de la Amsterdam, a fost vorba atunci despre consolidarea drepturilor Parlamentului și pentru mine a fost o, un pas foarte important în evoluția, institu- în evoluția instituțiilor europene, tocmai pentru că Parlamentul European este important pentru mine. Către domnul Cristoforu, sper că i-am răspuns uh, domnului uh, Pexa, dacă nu, vă rog să îmi semnalați acest lucru. Domnului Cristoforu, vă mulțumesc pentru întrebare. M-ați întrebat cu ce pot contribui pentru a crește nivelul de transparență, pentru a um, combate uh, risipa de fonduri în cadrul activității mele la Curtea de Conturi. Cred că la Curtea de Conturi austriacă am văzut cât de importante sunt evaluările de per- auditurile de performanță. Uh, Asta și în legătură cu, gestion, cu managementul financiar la nivel european, pentru că nu e vorba numai de chestiuni de conformitate, ci și de um, cauzele pentru care banii nu sunt uh, folosiți în mod adecvat. Asta trebuie să ne întrebăm. De ce am ajuns aici? De ce nu s-au atins anumite obiective în proiectele europene? Asta am reținut eu și uh, sunt uh, întrebări, să spunem așa, pe care aș dori să mi le adresez și uh, în noul post. Importanța, am văzut și importanța uh, cooperării cu uh, Parlamentul European, pentru că timp de 10 ani la Curtea de Conturi Austriacă m-am ocupat de relația cu Parlamentul și am văzut cât de important este să existe uh, un contact permanent. Controlul este al doilea pilon al Um, al parlamentarismului, baza, um, să spun, obiectivă uh, și a faptelor trebuie să vină de la Curtea de Conturi și apoi să fie furnizată Parlamentului. Mi se pare important ca rapoartele să fie ușor de citit, să fie bine pregătite, să existe un rezumat succint, să existe accente, și la recomandări și mi se pare că Curtea de Conturi trebuie să se ocupe de subiecte relevante pentru viitor. Însă am văzut și că contează mult uh, și contactul personal dincolo de publicarea de, raport, de rapoarte. Um, făcea, în, sub uh, responsabilitatea mea era și faptul de a uh, coordona și prezida astfel de uh, grupuri de coordonare și de și comisia de contact. Domnule Cristofor, ați vorbit și despre prevenția corupției. Cred că este un subiect foarte important și pentru uh, Uh, credibilitatea instituțiilor, uh, mai ales celor europene. Tocmai de aceea este esențial ca instituțiile să coopereze. Autorități, e vorba de autoritățile de aplicare a legii, justiția, dar și autoritățile de control. Cooperarea acestor în Austria funcționează foarte bine. Din experiența mea ca judecător am uh, și coordonat acest tip de coordonare și acest tip de cooperare în Austria lucrurile funcționează um, destul de bine. Există un departament pentru prevenția corupției special și um, cam un sfert din rapoarte s-a ocupat de chestiunea prevenției corupției. Există orientări în acest sens, deci sunt uh, o serie întreagă de elemente care ar putea fi utile și la nivel european. Doamnei Chinicii, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește independența. Um, am încercat, um, răspunzând la întrebarea domnului Pexa, um, să abordez acest subiect. Formarea mea ca judecător făcea parte din dorința mea de a lucra în domeniul independent al justiției după experiența politică. Mi-am uh, dorit uh, în cariera mea să lucrez în instituții uh, puternice, uh, independente și să contribui la activitatea lor. Tocmai de aceea am decis să devin, să fac formarea de judecător, de aceea am și uh, decis să trec la Curtea de Conturi. Am lucrat ca judecător în domeniul penal în Austria. Și am avut în acest rol sarcini um, cu siguranță foarte interesante, dar uh, recunosc că și în baza experienței mele mm, precedente, am căutat o provocare mai mare și mi s-a părut că ea venea din partea curții de conturi. De aceea am făcut această schimbare, pentru că am văzut posibilitatea de a lucra mai bine în interesul cetățenilor pentru o utilizare mai eficientă a fondurilor. Într-adevăr, valorile Uniunii Europene, am subliniat asta deja, sunt importante pentru mine. în noul meu rol, în măsura în care îmi veți acorda încrederea, um, voi pune accentul pe a crea transparență. Orice raport al Curții de, de Conturi creează transparență prin recomandările sale, um, oferă indicii de cum se pot folosi mai bine banii publici și pentru mine important uh, este că o curte de conturi eficace, eficientă, transparentă, uh, constituie o garanție pentru contribuabilul european că ei pot avea încredere în uh, eficiența și eficacitatea instituțiilor europene. Asta este mm, ceea ce îmi um, marchează munca. Cine mă cunoaște din, de la Curtea de Conturi din Austria știe că aceste uh, elemente sunt cele care mă preocupă cel mai puternic. Și acesta este și motivul principal pentru care, am, pentru care candidez la acest post. Domnului Șastel, într-adevăr, controlul um, bugetului, um, controlul utilizării fondurilor uh, publice în interesul contribuabilului uh, este cel mai important lucru pentru mine Cred că și Austria, da, și partidele austriece și-au pus întrebarea înainte de a mă nominaliza dacă sunt persoana cea mai calificată. Ce pot să vă spun este că am lucrat ani de zile cu toate partidele reprezentate în Parlamentul Austriac. Deputații îmi cunosc modul de a lucra Um, știu um, cât de importante sunt pentru mine faptele, uh, elementele concrete, uh, cifrele uh, și echidistanța. Și cred că acesta a fost și cauza pentru care am fost numită cu, nominalizată cu unanimitate care ar fi uh, prioritățile mele. Am vorbit, întâi des, am vorbit deja despre recomandări în prezentarea mea. Cred că este foarte important să nu existe numai rapoarte critice, ci uh, de fiecare dată, pe lângă critici, să vină și recomandări pentru îmbunătățiri ale eficienței, eficacității, atingerii uh, obiectivelor. Nu ar trebui să existe niciodată critici fără recomandări iar recomandările trebuie să survină în urma întregului proces de auditare. Și cu aceasta se pune întrebarea, bineînțeles, a măsurării um, efectelor activității uh, curții de conturi. Orice instituție trebuie să se întrebe cât este de eficientă și de eficace ea însăși. Și cred că aici există Um, potențial de îmbunătățire de a verifica într-un mod structurat ce s-a întâmplat cu recomandările uh, curții de conturi. Am subliniat și faptul că în ceea ce privește vizibilitatea curții de conturi, cred că se pot îmbunătăți lucrurile, mai ales vizibilitatea în statele membre. Cred că mai ales membrii au un rol de, de jucat aici atât în cooperarea cu parlamentele naționale, cât și cu um, forurile auditate, dar și um, în domeniul opiniei publice, pentru a face mai vizibil rolul curții de conturi. Ați vorbit de asemenea despre guvernanță, despre utilizarea fondurilor publice. Aici, esențial, mi se pare să se uh, definească obiective și ca acestea să fie măsurabile. La începutul fiecărui proiect trebuie să ne întrebăm ce vrem să obținem cu banii pe care îi folosim și cum măsurăm efectul acestui proiect. Și aici, uh, la nivelul uh, guvernanței, consider că există potențial de îmbunătățire. Am adunat o oarecare experiență în Austria în uh, acest domeniu și mi-aș dori să o pot uh, folosi și în interesul contribuabilului european. Sper că v-am răspuns uh, la întrebări și vă stau la uh, dispoziție pentru următoarele întrebări, iar dacă am uitat ceva, vă rog să-mi atrageți atenția. Mulțumesc, spune doamna președinte, mai sunt trei persoane care doresc să pună întrebări, domnul Freund, doamna Grapini și apoi doamna Vințic. Începem cu domnul Freund și apoi doamna Grapini. A fost mai rapid un pic, uh, Maria. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, doamnă Berger, pentru prezență și pentru faptul că ne răspundeți la întrebări. În documentele scrise pe care ni le-ați pus la dispoziție, ați spus că transparența este unul dintre valo una dintre valorile noastre principale. Doream să vă întreb dacă ne puteți uh, clarifica pentru câți politicieni diferiți din partea FPE ați lucrat, pentru că nu reiese foarte clar din documente. Ați spus în um, răspunsurile scrise că nu ați fost membru de partid, că n-ați avut un rol activ în partid, ați spus că ați candidat ca independentă, dar pe lista FPE în 1999, m-am întrebat dacă n-ar fi fost mai util să ne dați această informație și în scris. În 1999, FPE a avut ă, sloganul de campanie la, ă, la campania pentru europene, Austria întâi. Dumneavoastră participați ă, la, sau candidați pentru un post care este echivalent uh, cu cel al unui comisar. Ce părere aveți astăzi despre acest uh, slogan? Bun, a fost acum 20 de ani, erați candidat independent, dar ați considera candidatura respectivă de atunci ca pe o greșeală? Apoi ați spus că sunteți echidistantă față de toate partidele. Nu-mi dau seama foarte bine cum funcționează asta. Pentru mine, ca politician, e greu de înțeles cum să fie echidistant față de toate partidele. Um, vă referiți la conținut sau uh, în sensul că nu faceți uh, parte din niciun partid? Pentru că dacă astăzi sunteți echidistantă și atunci ați candidat um, pentru acel partid, mă întreb când și cum s-a schimbat poziția dumneavoastră. Doamna Holmeier. Sincer, eu nu știu dacă mi-aș pune pe CV toate alegerile la care am participat și n-am fost aleasă. Doamna Grapini. Monica, în primul rând vreau să o felicit pentru uh, cariera profesională pentru că eu cred că trebuie să ne concentrăm pe cariera profesională așa cum spunea un coleg. vă felicit foarte tare pentru tot parcursul profesional și, și pentru faptul că sunteți femeie. eu sigur susțin și egalitatea de gen și mă bucur că avem o candidată femeie. pentru că vreau să aduc în actualitate noi tocmai dezbatem uh, astăzi un raport legat de etică de cadrele etice în instituții instituțiile europene și beneficiem de un raport al curții de conturi vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră vizavi de faptul că iată noi vrem să propunem să existe un uh, organism independent de etică a uniunii europene veți fi membră probabil a curții de conturi uh, cum vedeți dumneavoastră acest lucru și uh, dacă care este părerea dumneavoastră legată de ce este până acum legat de cadrul etic uh, vizând uh, conflictele de interese uh, le identificăm bine nu le identificăm bine se bazează în mare măsură pe declarații proprii e bine trebuie să schimbăm sau nu care este părerea dumneavoastră legată de aceste două subiecte înființarea unui organism independent de etică și unul foarte sincer nu l aș fi pus dar ați anunțat dumneavoastră viziunea legată de piața internă de faptul că de coeziune socială și atunci nu pot să nu vă întreb veniți din austria și știm bine că austria a fost în infringement și acum este dată în judecată exact pentru faptul că uh, ați încercat acolo în austria o discriminare a copiilor lucrătorilor din alte state. care este părerea noastră? nu e competența noastră în austria dar care este părerea noastră a procedat bine austria sau nu? că iată se află într un conflict acum. vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Îți uh, mulțumim, dragă Maria. Și acum, de la distanță, va avea cuvântul doamna Angelica Vințich. Sper că ne auzi, Angelica. Și camera uh, de luat vedere este îndreptată în direcția bună acum. Mă auziți? Da. Hallo? Wir hören dich. Alles Da, vă auzim. Da, din păcate la mine este o furtună cu ploaie și grindină și nu prea vă pot uh, auzi prea bine, dar sunt uh, singura uh, fostă șefă a Comisiei Bugetare din Austria. Am lucrat împreună mult timp cu doamna Berger și am dorit să iau cuvântul pentru că o consider pe doamna Berger ca fiind o profesionistă ex- excelentă, care și-a desfășurat activitatea foarte bine în, în Ministerul de Finanțe. Și, um, așa ca toți uh, membrii uh, Comisiei uh, Bugetare, a depus eforturi pentru ca toată lumea să fie la fel de bine informată, indiferent de partidele din care am făcut parte și tocmai de aceea s-a bucurat de sprijinul politic din partea tuturor partidelor din Parlament um, pentru dumnei eficiența a fost foarte importantă, un lucru important pentru noi, pentru noi toți din Parlamentul European. Și în rest, ținând seama de competențele, pregătirea profesională a, do- a doamnei Berger, să o alegeți pe, pentru această funcție și să nu vă bazați pe anumite afiliații uh, politice din trecut, care de fapt uh, uh, nu există. Vă mulțumesc foarte mult! Da. Acum? Da, am avut aceste trei uh, întrebări. Nimeni altcineva nu mai dorește să adreseze vreo, vreo întrebare și aș dori să o rog pe doamna Berger dacă poate să răspundă acestor uh, trei întrebări. Doamna Berger? Da, sunteți alături de noi. Vă mulțumesc! Uh, vă mulțumesc, domnule Freund, pentru uh, că ați revenit asupra acestui punct. Poate în răspunsul meu nu, fusese nu fusesem suficient de precisă. Am lucrat pentru trei politicieni uh, din partidul FPE și, după cum am spus, în anul 2003 la momentul uh, respectiv uh, am fost șefă de, de cabinet a vicecancelarei și de atunci nu mai am nicio legătură cu partidul SPE și atunci uh, m-am decis să mă pregătesc să devin judecătoare. Apoi, în legătură cu dacă în experiența mea profesională, de ce nu am uh, trecut în CV-ul meu faptul că în urmă cu 20 de ani am fost pe listele electorale pe, un, pe o poziție uh, um, eligibilă. Pentru mine, este foarte important să fiu foarte transparentă, nu doresc să ascund nimic din uh, trecutul meu. Pur și simplu nu m-am gândit că ar fi trebuit să uh, introduc uh, în CV-ul meu și această și detaliul respectiv. Când am completat formularul respectiv, pur și simplu nu m-am gândit că ar fi trebuit să mă refer și la faptul respectiv. Este vorba de pozițiile pe care le-am ocupat în viața mea uh, profesională și care au fost posturile, funcțiile, funcțiile uh, politice și nu am ocupat uh, un asemenea post sau funcție politică. Uh, Austria, în primul rând, dacă această deviză consider că a fost o, o, greș, o greșeală, o eroare sau nu. Am răspuns că din, din, pentru mine fpu ul din 2003 nu, am, nu a mai fost partidul FPU pentru care lucrasem eu și cred că acest lucru demonstrează care este atitudinea mea față de acest partid. În ceea ce privește echidistanța. Echi Um, de timp de 10 ani lucrez în uh, împreună cu toți uh, reprezentanții parlamentari din, uh, din uh, Austria și toți, indiferent de partidul în care făceau parte, toți au primit aceleași informații din partea mea. Niciodată nu am favorizat sau am discriminat pe cineva, ci indiferent de tabăra politică am oferit serviciile care ar trebui să fie oferite de un adevărat auditor într-un mod echidistant și așa înțeleg eu echidistanța. Stimată doamnă Grapini, da, uh, și eu sper și aștept cu nerăbdare Uh, ca în calitate de femeie să-mi pot aduce contribuția la paritatea de gen în Curtea Europeană de, de Conturi. Etica, subiectul etic este foarte important pentru mine. În curtea de, la Curtea de Conturi din Austria, foarte rapid după ce uh, pe plan uh, internațional au fost orientate niște orientări generale de etică, am adoptat și noi un asemenea cod de etică și fac parte din codul de etică din Curtea de Conturi din Austria și în această poziție am văzut cât de dificil uh, este ca aceste norme să fie puse în aplicare. Codul de etică a fost instituit pentru a-i consilia pe angajați, pe auditori și în uh, activitatea cotidiană când este vorba de sprijin, de consiliere, de orientare generală ar trebui să fie util și cred că acesta uh, este un punct extrem de important. Pornind de la cazuri individuale, dar anonimizate, să încercăm să furnizăm, să redactăm uh, norme uh, care ar trebui să fie respectate. Cred că există în toate instituțiile publice totuși un standard etic înalt care nu exclude apariția unor uh, cazuri problematice pe care nu le neg, însă întotdeauna am fost, am, fost uh, dispusă să discut cu colegi despre toate aceste aspecte de etică și cred că aceste discuții trebuie să fie uh, continuate. În ceea ce privește procedura de infringement, uh, din uh, Austria. Desigur, uh, în calitate de auditor, sper că înțelegeți că nu mă pot pronunța pe o procedură care este în uh, desfășurare acum. Doamna Vinții, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Eu cred că Austria a avut un rol lider în ceea ce privește sistemul fiscal. Am fost evaluat pozitiv de către FMI, de către OCDE, de asemenea și uh, avem uh, ace- sistemul din Austria se bazează pe doi piloni. La toate capitolele bu- uh, bugetare trebuie să stabilim obiectivele care trebuie să fie atinse cu măsurile uh, precise și cu uh, indicatori uh, care să permită măsurarea atingerii uh, obiectivelor uh, uh respective Um, și acest lucru ne, ne permite nouă, de exemplu, în rapoartele noastre să spunem care sunt obiectivele, dacă au fost atinse sau nu au fost atinse și este o, o evoluție ulterioară a, a, a schimbării de mentalitate din administrația publică din Austria. Al doilea uh, pilon al uh, Uh, acestui sistem din Austria este următorul. Orice lege care are uh, o consecință bugetară care depășește uh, un milion de euro trebuie să fie însoțită de o evaluare de impact. Deci, uh, la fiecare uh, asemenea propunere legislativă trebuie să precizăm nu doar consecințele financiare, dar și uh, consecințele asupra mediului înconjurător, asupra uh, Uh, climei, asupra femeilor, asupra copiilor, asupra care vor fi consecințele sociale, um, consecințele asupra locurilor de muncă, asupra întreg general a situației economice. Deci toate aceste domenii trebuie să fie completate, toate aceste căsuțe trebuie să fie uh, completate. Avem chiar și un uh, software care ne permite ca după trei ani de la adoptarea propunerii legislative respective să vedem și uh, cât uh, la sută și cât dintre aceste obiective au fost atinse și care dintre acestea nu au fost, uh, nu au fost uh, atinse. Uh, ceea ce este foarte important pentru a vedea uh, în mod transparent cum sunt uh, atinse aceste obiective. Și vă stau desigur la dispoziție și pentru alte întrebări. Vă mulțumesc, doamna Berger. Cred că raportorul uh, dorea din nou să ia cuvântul, Miculas. Sper că mă puteți vedea și auzi. Da, vă rugăm să țineți microfonul cât mai uh, aproape pentru a vă putea auzi. Mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Au fost niște răspunsuri complete. Știm că întrebările au fost deloc ușoare. Din păcate este foarte proastă conexiunea, dar o să încercăm să traducem. Uh, ați prezentat cu profesionalism experiența și parcursul profesional sunteți calificată pentru această poziție și sper ca pe viitor să ne putem întâlni pentru a discuta despre protecția fondurilor europene și să putem găsi un teren comun, indiferent de culoarea politică pe care o vom avea la nivel național. Ganz herzlichen Dank, Mikulas. Ähm, Mulțumesc, Mikulas. Stimată doamnă Berger, am um, încheiat um, audierea, o să trecem la evaluare acum și i juga pe cei care nu sunt membri ai comisiei să părăsească sala. O să um, avem o pauză de 10 minute și i-aș invita să ia cuvântul și uh, pe colegii care sunt alături de noi de la distanță. În rest, repet, uh, reiterez uh, rugămintea ca cei care nu sunt uh, acreditați uh, să participe la această parte a reuniunii cu ușile închisă să părăsească sala. Wer ist der